Astfel se încheie și această dezbatere, iar votul va avea loc mâine la ora 12. Și trecem acum la ultimul punct de pe ordinea de zi pe astăzi. E vorba de raportul doamnei Esther de Lange referitor la măsuri pentru o interpretare mai eficientă și mai rentabilă la Parlamentul European. Doamna raportor, aveți cuvântul. Eh, Mulțumesc, domnule președinte. Mă adresez dumneavoastră în limba olandeză și fac acest lucru la modul cel mai conștient. Aș fi putut vorbi germană sau engleză, dar în calitate de deputat european știu că ne aflăm foarte departe de alegătorii noștri aici. La ora aceasta, dacă ne ascultă cineva din circumscripție sau jurnaliști, mi-ar plăcea să mă audă vorbind în limba mea maternă. Știți că multilingvismul este un lucru foarte bun. Avem 24 de limbi oficiale din 28 de state membre. Eu uh, sunt uh, destul de pedantă și acordă o importanță foarte mare și limbilor mai puțin utilizate în Uniunea Europeană. Și utilizez 20, una din cele 24 de limbi oficiale. 0,4% în, uh, din uh, timpul de vorbire este reprezentat de discursurile ținute în limba estoniană o parte mult mai mare, bineînțeles, este reprezentată de discursurile în limba engleză. Domnule președinte, aici, la Parlament, avem unii dintre cei mai buni interpreți și acest compliment merită să fie făcut. Sigur că dacă nu s-ar utiliza interpretarea, s-ar face economii, însă trebuie ca contribuabilii europeni să înțeleagă că interpretarea e foarte importantă pentru munca desfășurată de noi aici. Dar sigur că nu este acceptabil nici să fie la unele reuniuni cabine pline care nu folosesc la nimic. Cred că este regretabil că acum, după ora 23, noi dorim să fim uh, eficienți și să tratăm acest subiect al interpretării. Cred că ar fi fost mai bine să ne oprim la ora 23, însă cred că în acest raport sunt menționate aspecte foarte importante. În primul rând, un subiect prioritar este cel al anulărilor de ultim moment. Acest lucru se întâmplă în delegații, în 20% dintre cazuri, iar costurile pot uh, ajunge la 5 uh, milioane de euro. Sunt economii care ar putea fi făcute aici, pentru că în aceste cazuri interpreții sunt plătiți, dar nu lucrează pentru că reuniunea s-a anulat. Trebuie ca deputații să înțeleagă mai bine că interpretarea costă bani, trebuie ca utilizatorii să înțeleagă acest lucru. Avem mai multe sugestii pentru a realiza această sensibilizare. În cele din urmă, cred că interpretarea trebuie să fie utilizată într-un mod mult mai țintit și să se ofere în reuniune doar limbile necesare. E nevoie de mai bună informare la Comisia de Control Bugetar cu privire la evoluția acestor cheltuieli. De asemenea, dorim să cerem curții de conturi să reexamineze chestiunea serviciilor lingvistice, nu doar în Parlament, ci și în celelalte instituții, la Comisie și la Consiliu. Ultima dată acest lucru s-a petrecut în 2005 și e necesar să se revizuiască dosarul. În raport prezentăm mai multe sugestii, spunem că dorim o nouă decizie privind multilingvismul și costurile acestuia și doresc să insist asupra acestui punct pentru că este principala noastră revendicare. Este vorba de o decizie uh, care ar trebui să fie luată în birou până la sfârșitul anului și vă urez mult succes în luarea acestei decizii. Mulțumim! Avem două lor de cuvânt, doamna Silica în primul rând. Madame. Mulțumesc foarte mult. Vreau să mulțumesc doamnei raportor, doamna de Lange. Vreau să o corectez. Spunea că avem 23 de limbi oficiale, acum sunt 24 cu croata. De asemenea, aș vrea să mă alătur uh, opiniei că trebuie să reducem costurile și să lucrăm mai economic. Noi de-abia am început să ne facem auzită limba la Bruxelles uh, și la Parlamentul European. Dorim să continuăm să vorbim în croată, Sigur că ar fi uh, mai bine să reușim să anulăm la timp întâlnirile pe care le organizăm uh, și sigur că mai este loc uh, de economii <clears throat> și de eficientizare. În același timp trebuie să sprijin diversitatea noastră lingvistică. Noi am, deși am devenit membri ai Uniunii Europene de curând, dorim să continuăm să folosim limba maternă. Domnul Ferreira. Signor signor... Vă mulțumesc, domnule președinte, doamnă orator. Într-adevăr, acest raport este un pas suplimentar în atacul de-a dreptul uh, insidios pe care îl faceți împotriva multilingvismului. Vă ascundeți în spatele cuvintele, în spatele scuzei că trebuie să se facă economii, dar de fapt se va ajunge la o deteriorare a calității serviciilor. Se va duce atingere drepturilor deputaților și mai ales dreptului de a se exprima în propria limbă. Acest raport trece sub tăcere toate problemele uh, pe care, uh, cu care sunt, se confruntă cele două servicii, cel de interpretare și cel de traducere. Deseori, regimul lingvistic este insuficient în reuniunile din Parlamentul European, dar aceste lipsuri, aceste carențe nu sunt de ajuns pentru doamna raportor. Ea vrea să meargă și mai departe și așa ceva nu poate să fie acceptat. Nu o să promovăm o uh, um, distrugere și mai gravă uh, a calității uh, serviciilor de interpretare și deputații nu trebuie să mai accepte să li se refuze dreptul de a se exprima în propria limbă. Dezbaterea s-a încheiat la acest punct. Votul va avea loc de asemenea mâine la prânz la ora 12 iar uh, sesiunea se reia mâine, 10 septembrie, la ora 9. Apoi, după amiaza, va continua de la ora 15 la ora 21. Ordinea de zi este publicată pe uh, pagina noastră de internet, unde se și poate urmări reuniunea. Aici ședința se suspendă, vă urăm noapte bună!